Bine, possiamo iniziare. Haideți să începem. Avem adoptarea proceselor verbale ale ședințelor de pe 24-25 ianuarie 2018 și de pe 27 februarie 2018. Dacă nu aveți obiecții, le considerăm adoptate. Comunicările președintelui. În uh, martie 2018 au fost adoptate următoarele trei rezoluții în urgență. Situația din Maldive, arestarea apărătorilor drepturilor omului în Sudan și mai ales cazul lui Salik Osman, uh, câștigător al premiului, laureat al premiului Saharov și uh, uciderile de copii în Uganda. Și um, uh, s-au discutat încălcările drepturilor omului și situația din Siria. Trecem acum uh, la întrebări. Question time. Serviciul de Acțiune Externe nu poate trimite un reprezentant pentru a răspunde la întrebarea privind Marocul uh, pusă de doamna Lochbiller și cu acordul dânsei, uh, Serviciul de Acțiune Externă va răspunde mâine dimineață, imediat după schimbul de opinii privind uh, uciderea um, unor activiști pentru uh, mediu, pentru apărarea mediului uh, și protecția acestora. Uh, dacă nu sunt obiecții, um, adaptăm ordinea de zi cu această modificare. Și începem cu prima întrebare um, a domnului Austrevicius. Este vorba de uh, cazul uh, activistului uh, uh, care critică guvernul din Azerbaijan. Um, în ultimii ani, guvernul a fost criticat în mass media și Parlamentul și-a explicat preocuparea în rezoluția sa de pe 15 iunie 2017 în legătură cu cazul jurnalistului și activistului politic Muhtarli, precum și raportul uh, mondial al Human Rights Watch, care uh, spune că guvernul a condamnat în 2017 cel puțin 25 de jurnaliști și activiști politici la pedepse lungi cu închisoarea uh, în procese inechitabile motivate politic. Și întrebarea este în dialogul politic cu Azerbaijanul ce face Uniunea Europeană pentru a aborda subiectul încălcării drepturilor omului și a libertății de, exprim de exprimare. Mă scuzați. Aceasta este întrebarea. Și dau cuvântul acum Petrei Austrevicius, dacă dorește să o prezinte. Domnului Austrevicius, dacă dorește să o prezinte. You've been completely... Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Ați explicat foarte corect uh, situația și ați prezentat uh, cât se poate de corect și detaliat informațiile cu privire la cazul Afgan Mukhtarli, care a fost răpit de, cu forța din centrul Tbilisi, din capitala georgiană, și apoi a fost transportat forțat către Azerbaijan, unde recent a fost condamnat la șase ani de închisoare toate acuzațiile au fost uh, incorrecte. Acesta este într-adevăr un caz de luptă împotriva uh, jurnaliștilor independenți și a blogărilor care se exprimă liber, așa cum era și uh, domnul Muctarli la vremea respectivă. Și ne interesează să investigăm care sunt uh, instituțiile responsabile uh, în relația noastră, care este dialogul care are loc în Azerbaijan, pentru că știm că se negociază anumite acorduri noi uh, cu Uniunea Europeană și atâta timp cât și Georgia este implicată și autoritățile georgiene uh, trebuie să raporteze cu privire la investigații, pentru că au existat circunstanțe dubioase ei bine, la aceste două întrebări aș dori să primesc un răspuns. Sunt întrebări pe care le adresez autorităților și care așteaptă un răspuns, după cum spuneam. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc. la parola lui. Voi da cuvântul acum lui Dirk Lawrence de la SEAE. Thank you, Mr. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați deputați, mulțumesc pentru întrebările adresate. În ceea ce privește prima întrebare, cu caracter mai general, doresc să vă spun următoarele. Uniunea Europeană, în mod regulat, discută și își exprimă îngrijorările cu privire la situația drepturilor omului din Azerbaijan, atât în mod public, cât și în mod direct, discutând cu autoritățile azere inclusiv la întâlnirile pe care președintele Tusk, președintele Juncker și în altul reprezentant, vicepreședinte doamna Mogherini, le-a avut cu uh, domnul Aliev la vizita acestuia uh, la Bruxelles în februarie 2017. În 16-17 octombrie anul trecut, Uniunea Europeană și Azerbaijanul au susținut la Bruxelles uh, forum, Forumul pentru, uh, subcomisia pentru drepturile omului uh, în contextul libertății, securității și uh, justiției. Acesta este un cadru care a fost înființat și s-a dorit evaluarea progreselor care au fost înregistrate în ultima vreme pentru a consolida cooperarea între UE și Azerbaijan. Această întâlnire a oferit Uniunii Europene ocazia de a repeta importanța respectării drepturilor omului, inclusiv a libertății de expresie și nevoia ca Azerbaijanul să respecte angajamentele internaționale pe care și le-a asumat. La 9 februarie 2018 am susținut uh, forumul UE-Azerbaidjan, un consiliu de cooperare și uh, aici uh, și UE și Azerbaidjanul au abordat provocările la care este supusă democrația, statul de drept, drepturile omului și libertățile fundamentale, inclusiv libertatea de expresie și asociere. Uniunea Europeană a subliniat importanța consolidării drept, statului de drept, a drepturilor fundamentale și a instituțiilor democratice ca valori valori uh, importante și implicarea societății civile, toate acestea fiind importante pentru dezvoltarea unui uh, stat independent și prosper. Așa cum a spus și deputatul uh, Parlamentului European, s-a negociat un nou uh, acord cu Azerbaijanul și doresc să confirm că acest acord va include prevederi referitoare la aspecte politice, cooperare sectorială și comerț. În particular, printre altele, va include prevedere referitoare la buna guvernanță, respectarea statului de drept, lupta împotriva corupției, respectarea drepturilor fundamentale și cooperarea cu societatea civilă. Dacă îmi permiteți, voi trece și la a doua întrebare concretă referitoare la cazul domnului Mukhtarli. Pot să vă informez că acesta este un caz pe care îl monitorizăm îndeaproape, atât de aici, de la Bruxelles, de la sediul central, cât și prin delegația noastră, atât cea de la Tbilisi, cât și cea de la Baku. Purtătorul de cuvânt al înaltului reprezentant a dat o declarație cu privire la acest caz pe 14 ianuarie 2018. Domnul Muhtali a fost condamnat la vremea respectivă la șase ani de închisoare și a fost acuzat de trecere ilegală, uh, trafic, uh, contrabandă și uh, trafic de persoane. Autoritățile uh, azere și georgiene au fost implicate în acest caz, s-a discutat cu acestea și uh, în iunie 2017 președintele Aliev a fost la Baku, la fel și doamna Mogherini uh, a discutat uh, în februarie uh, la Consiliul pe care vi l-am precizat uh, despre acest subiect cu reprezentanții autorităților. De asemenea, în contextul uh, dialogului privind drepturile omului, uh, s-a discutat uh, despre acest caz. SAE și oficialii de uh, rang înalt au uh, abordat acest subiect cu autoritățile azere de la Bruxelles, solicitând respectarea dreptului acestuia și uh, respectarea dreptului acestuia la un proces cinstit. Autoritățile au spus că uh, domnul Muhtarli a fost reținut atunci când trecea în mod ilegal granița Azerbaidjanului, având uh, asupra sa o sumă mare de bani și acesta a fost motivul pentru care a fost condamnat la șase ani de închisoare. Uh, ca urmare a acuzațiilor de răpire forțată, s-a deschis o investigație și uh, a existat o comunicare cu autoritățile azere. Uh, s-a promis uh, transmiterea tuturor informațiilor odată ce investigația se va fi încheiat. Au fost suspendate uh, persoane care lucrau la anumite autorități, precum și la uh, Poliția de Frontieră. Cazul a ajuns uh, în biroul procurorilor. Din păcate, însă, investigația a adus uh, puține rezultate tangibile. Ministrul de Interne susține că în data uh, presupusei răpiri, Camerele nu au funcționat și nu au înregistrat nimic referitor la acest caz. Informarea cu privire la uh, participarea uh, oficialilor uh, georgieni nu a fost realizată. S-a început, s-a inițiat un grup care să investigheze acest caz, însă nu s-a putut oferi acces la domnul Muhtarli, de aceea progresul a fost foarte lent. Doresc de asemenea să vă informez că, ca urmare a unor solicitări din partea Uniunii Europene, domnul Muhtarli uh, a putut participa în februarie la ceremonia comemorativă a rudelor sale decedate. Conform informațiilor de care dispunem, soția domnului Muhtarli și copilul acestuia au părăsit Georgia și locuiesc în acest moment în Germania, unde au solicitat azil. Vă mulțumesc! Grazie. Mulțumesc. Uh, sunteți mulțumit că uh, această, uh, de acest răspuns? Mulțumesc pentru informațiile pe care ni le-ați oferit cu privire la acest caz. Solicit însă ca acest punct să rămână pe agenda, pe agenda ambelor țări, Azerbaijan și Georgia, pentru că ambele țări trebuie să își asume responsabilitatea în contextul evenimentelor uh, care au legătură cu Afgan Lee. Și aș dori să păstrăm acest caz pe agenda atâta timp cât uh, persoana în cauză, respectiv Afgan Lee, rămâne încarcerat. Sănătatea acestuia nu este în stare ideală și uh, ne gândim și la eventualitatea uh, asistenței umanitare pentru ca acesta să poată părăsi uh, închisoarea zero și pentru a fi deferit justiției și a beneficia de uh, respectarea drepturilor sale. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Trecem acum uh, la a doua întrebare. Întrebare a Teresei Jimenez Beseril Barrio. Îi dau acum cuvântul pentru a prezenta întrebarea și pentru a primi apoi răspunsurile. Președinte. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În ciuda înfrângerii grupării Boko Haram în 2015, organizația teroristă a răpit peste 100 de copii în nordul Nigeriei și asta din, cu începere din 19 februarie până în prezent, anul acesta. Există temeri precum că această organizație va utiliza copiii drept, fetițele drept uh, soții pentru soldați și am înțeles că um, Uniunea Europeană sprijină Nigeria și eforturile sale pentru a lupta împotriva terorismului și pentru a îmbunătăți securitatea în nordul Nigeriei. Dar ultimele evenimente demonstrează că Boko Haram este în continuare capabil să răpească copii ca și membru al comisiei, subcomisiei DROA, sunt foarte îngrijorată mai ales în ceea ce privește uh, și mai, um, sunt și membru în uh, Comisia Drepturilor pentru Copii și sunt foarte îngrijorată în ceea ce privește acești copii. Întrebarea mea este următoare. Cum anume Comisia, în cooperare cu SAE, are posibilitatea să ajute guvernul din Nigeria pentru a pune capăt fenomenului Boko Haram. Mai specific, ce anume face SAE tocmai pentru a preîntâmpina viitoare răpiri ale copiilor în nordul Nigeriei? și odată ce copiii sunt eliberați, există oare un sistem de schimb de bune practici um, în atenția guvernului din Nigeria, în așa fel încât să ajute victimele să recupereze și să le ofere astfel uh, sprijin psihologic. Mulțumesc, dau acum cuvântul domnului Torres la casa din partea SAE. Very much. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, doamna Jimenez Beseril, pentru această întrebare. Eu lucrez pentru SAE și am, uh, punem accentul în uh, unitatea mea pe uh, Boko Haram. Deci sunt în măsură să vă răspund la această întrebare. Mai întâi vreau să vă spun că am fost și noi extrem de tulburați de răpirea acestor copii și a fetițelor și am lansat o declarație foarte puternică imediat prin, ne-am exprimat solidaritatea cu familiile acestor copii, după care am făcut și o trimitere specială uh, la ceea ce a menționat doamna Beseril, și anume că e vorba de un atac uh, uh, împotriva acelor uh, uh, copii și familii care încearcă să se descurce. Aceste evenimente triste ne amintesc și situația acelor fete care au fost răpite acum câțiva ani de zile și suntem pe deplin angajați să susținem guvernul din Nigeria pentru a lupta acestor forme de terorism și de criminalitate. Vrem să susținem mai ales de, uh, um, ideea de a avea o protecție specială pentru aceste fete și lupta împotriva acestui grup terorist. Vreau să subliniez că mai mult de 100 de fetițe nu, încă nu au fost regăsite, dar vreau să indic faptul că e vorba de un subiect care afectează foarte mulți oameni. Mulți oameni sunt răpiți în partea de nord a Nigeriei și chiar și în țările învecinate. Și în acest sens aș vrea să mă refer la situația per total în regiune. Din ultimele informații pe care am reușit să le verificăm, se pare că există peste 17 milioane de oameni afectați de ceea ce se întâmplă în Nigeria, Camerun și uh, în sudul uh, uh Nigerului. Aproape 2 milioane de oameni au fost strămutați și jumătate de milion de copii care suferă de foame. Uh, deci vedeți că e o problemă majoră. Și informațiile noastre indică că în decembrie 2017 aproape 500 de oameni au fost uh, uciși în această regiune. Uh, Națiunea Unită a organizat o vizită în 2017 în această regiune și au emis și o rezoluție 2349 prin care au indicat faptul că e vorba de un subiect care trebuie să fie rezolvat de într-un mod holistic. Securitate, dezvoltare, ajutor umanitar, dez, uh, drepturile omului, toate acestea sunt elemente care sunt în, se întrepătrund și în acest sens, deja de câțiva ani de zile, ne oferim sprijin acestor țări afectate, Nigeria, Niger, Camerun și Chad. E vorba de o sumă de 700 de milioane de euro prin diferite instrumente de care dispunem. Uh, oferim uh, ajutor umanitar, oferim ajutor pentru dezvoltare și așa mai departe. Și, de asemenea, aș spune că avem uh, și sprijin inovator, trebuie să subliniez, prin instrumentul uh, care contribuie la pace și stabilitate și încercăm să utilizăm toate fondurile fiduciare care există pentru Africa pentru a mobiliza sprijin pentru această regiune. Și delegația noastră menține contactul cu autoritățile statale. Știți că e un stat federal, Nigeria, deci autoritățile federale sunt foarte importante, statale, și oferim un sprijin specific pentru copii afectați de conflict. Și aș dori să mă refer la două entități specifice. Avem un proiect împreună cu UNICEF, 4,4 milioane de euro. Susținem reintegrarea uh, acelor copii care au fost afectați de zone de conflict, de situații de conflict și, de asemenea, mai avem încă un proiect de 5,3 milioane implementat de Mercicorps. E vorba de adolescenți și tineri cărora li se oferă posibilitatea să uh, uh, fie alfabetizați, uh, să dobândească competențe în această regiune, unde să mergi la școală e foarte complicat. Și un ultim comentariu. Toate aceste lucruri, evident, se completează și cu munca pe care o desfășurăm în ceea ce privește lupta împotriva terorismului și a extremismului violent. Și, evident, e vorba de uh, reintegrare Uh, și uh, există și dimensiunea drepturilor omului care este cuprinsă aici. Deci vedeți că avem o abordare holistică și avem, uh, acordăm o atenție uh, specială acestui subiect și acestei regiuni. Dacă Bine am înțeles. Fetele răpite pe 19 februarie au fost liber, eliberate de curând, acum. Vreți să răspundeți? Da, mulțumesc. Vreau să răsp- mulțumesc pentru răspunsul oferit de către de comisie și vreau să subliniez faptul că, evident, e un subiect complex și trebuie să-l abordăm în mod holistic, transversal, pentru că sunt foarte multe aspecte care se întrepătrund în această situație, însă tema securității, a siguranței, a protecției este una foarte importantă. Și uh, e clar că trebuie să existe o colaborare cu forțele naționale de securitate, la nivel statal, la nivel federal. Însă, evident, acestea trebuie să ofere securitate, pentru că altfel Boko Haram va continua să acționeze într-o situație de deplină impunitate. De aceea, subliniez încă o dată, securitatea este foarte importantă. După cum știți, și Națiunile Unite, domnule președinte, la ultima noastră vizită, în momentul în care am uh, mers cu Comisia pentru Dezvoltare, s-a abordat acest lucru. Pace și securitate, peace and security, este obiectivul agendei de lucru și reprezintă un punct focal, pentru că s-a spus că dacă nu ai o situație de pace, o situație de, sigura, de securitate, atunci e foarte greu să implementezi și alte tipuri de proiecte de dezvoltare, de agricultură, să faci ceva în așa fel încât oamenii să poată să se descurce de unii singuri, pentru că în fond terorismul uh, va mina terenurile sau pământul acolo unde în principiu ai cultivat ceva, ai semănat ceva și tocmai de aceea cel mai important este, ca și punct focal, este ca mai întâi să existe securitate. Și um, vă rog să vă concentrați pe această temă. Mulțumesc! Bine, grazie. Direi deci, că cu questo abbiamo esaurito la parte. Mulțumesc. Și astfel am încheiat întrebările adresate SEAE. S-a habido en la liberación de... Da, și mă bucur foarte mult că am aflat chiar de curând, în ultimele uh, ore, că au fost eliberate fetițele. Bine. Da, bineînțeles. Un minut, ok, inițiam. Peste un minut trecem la următorul punct. Uh... Cristian trebuie să vii aici. Ok. Possiamo... Putem începe acest schimb de opinii în legătură cu uh, uh, prima reacție la nivel medical și primul ajutor pentru refugiați și migranți. Acest schimb de opinii are loc împreună cu Comisia pentru Afaceri Externe. Îi urez bun venit colegului meu care se află aici în stânga mea, uh, care este vicepreședinte la FED, Andy Cristea. După cum știți, uh, echipele ONG-urilor uh, internaționale se ocupă de migranții din zona subsahariană și refugiații sirieni um, pentru a duce într-o situație de siguranță. Aceste organizații sunt active în hotspot-uri în Libia, Uh, pe coasta Turciei și în insulele Elene. Aceste echipe de experți medici, infirmieri, uh, psihiatri, psihologi și așa mai departe uh, ajută persoane în sistem într-o situație de vulnerabilitate extremă, traumatizați în urma unor călătorii lungi spre, lungi spre zone mai sigure. Uh, salvează pe mare și oferă tratamente medicale, atât fizice cât și psihologice și invitații noștri uh, prezenți astăzi alături de noi reprezintă două organizații uh, care acționează în diferite domenii. Este, ne bucurăm foarte mult că sunt azi alături de noi. Prezența lor este foarte importantă. Acest schimb de opinii este extrem de important pentru noi. Este foarte important să auzim experiența dumneavoastră direct. Ea va avea o valoare adăugată majoră în discuția noastră. Și vă mulțumesc și pentru uh, angajamentul dumneavoastră, pentru modul în care îi ajutați pe cei mai vulnerabili și vă mulțumim că sunteți în linia întâi în lupta pentru protejarea demnității umane. Voi începe imediat acest schimb de opinii dând uh, cuvântul doamnei Irma Vasquez de la Médecins Sans Frontières și apoi are cuvântul uh, colegul dânse. Vă rog. Thank you very much for Mulțumesc foarte mult pentru faptul că ne-ați invitat din nou alături de dumneavoastră. Voi uh, vorbi în particular cu privire la Libia. Lucrăm într-adevăr și în Grecia, dar uh, este o altă organizație acolo și mă voi concentra pe Libia și apoi uh, voi răspunde întrebărilor dumneavoastră dacă veți avea întrebări. Așadar, pot oferi și astfel informații suplimentare. În mod normal, uh, vă voi prezenta Vă voi prezenta și câteva fotografii și câteva informații de background. Maison Saint Frontier a început să lucreze în centre de detenție neoficiale în Libia în iulie 2016. Am început activitatea noastră în iulie 2016 și am negociat, respectiv ni s-a oferit mandatul de negociere de a lucra și în centre de detenție oficiale. Așadar, lucrăm numai în centre de detenție oficiale, adică în acelea care sunt uh, conduse în mod teoretic de ministrul de interne prin oficiul lor de migrație și în Însă, în realitate, sunt uh, mult mai multe care sunt gestionate de către milițiile locale. Noi lucrăm în aceste centre. În cinci dintre ele, la Tripoli și uh, două de la Misrata. Am lucrat puțin și în exterior, dar această activitate este abia la început veți vedea ororile uh, situației uh, din centrele de detenție. Și acestea sunt centre de detenție oficiale. Imaginați-vă cum e situația în cele neoficiale și nimeni nu știe cum arată lucrurile acolo pentru că nu există acces. Deci, activitatea a început în iulie 2016 în centrele de detenție, după cum spuneam, pentru că eram prezenți încă dinainte în Libia. Și de la început am spus și am negociat ca o condiție sine qua non că vom lucra cu uh, staff internațional. Acesta a fost un aspect foarte important. A fost singura cale de a încerca să avem uh, acces independent și imparțial la oameni. Pentru că uh, presiunea din partea gardienilor este enormă. Uh, deci, dacă lucrezi numai cu uh, personalul național, ei sunt amenințați constant, de aceea este foarte dificil pentru ei să pună la îndoială uh, întrebări referitoare la, la cine să avem acces și la cine nu, pe cine să putem vedea. Am lucrat singur o perioadă de timp, acum au venit și alte organizații, uh, reprezentanței ONU și altora, dar uh, luni bune ne-am simțit destul de singuri. Am abordat, am tratat între 3.000 și 5.000 de persoane. După cum puteți vedea în fotografii, multe lucruri se leagă de condițiile de detenție. Am avut uh, probleme uh, cu privire la infecții respiratorii, diaree și altele asemănătoare. Trebuie să trimitem multe persoane către spitale, iar în 2017 vorbim de 700 de persoane pe care le-am trimis către spitale. Poate părea un lucru simplu, însă a fost dificil să negociem acest lucru pentru că spitalele publice nu acceptau persoanele, persoane de culoare. Nu erau acceptate la spitalele din Tripoli. Am uh, ajuns la un acord, acesta este, de exemplu, o fotografie care ilustrează un transfer către spital și uh, am reușit să transferăm pacienții către anumite clinici private. Sunt și multe victime ale violenței. Am tratat persoane, și vedeți asta din fotografii, care au fost împușcate, aveau uh, urme de uh, legături uh, sau alte cicatrici, iar la mijlocul noiembrie, violența a devenise o chestiune de rutină. Totul se transformase într-un coșmar. Era foarte dificil. Și va trebui să vă dau câteva exemple. Într-o zi, o femeie, pur și simplu, uh, aștepta la coadă la unul dintre servicii, fusese bătută de un gardian, era însărcinată în 5 luni și a pierdut copilul. A trebuit să o transferăm de urgență. De asemenea, am fost într-un loc în care eram prezenți cu o echipă, am încercat să ajungem la o persoană, gardienii au început să bată persoana respectivă și, în final, când s-a prăbușit, pur și simplu uh, ni l-au aruncat. Acum n-aveți decât să-l reparați. Așa stau lucrurile în realitate și astea sunt doar două exemple, dar sunt mult mai multe de acest fel. De asemenea, tratăm cazuri de malnutriție, pe care le puteți vedea de asemenea ilustrate în imagini, și am uh, pierdut numărul acestora. Este dificil, pentru că nu înregistrăm aceste cazuri mai mult de 50 și suntem în continuare îngrijorați din cauza lipsei de hrane sau a hranei insuficiente din aceste centre. Am uh, calculat că în uh, vremuri normale ei primesc un aport de 500-600 calorii, însă una dintre probleme este că sunt uh, îndatorați, nu-și pot plăti uh, datoriile. Sunt multe aspecte pe care noi nu le înțelegem pe deplin, însă în continuare există probleme cu mâncarea. De asemenea, un ultim aspect referitor la femeile însărcinate, am tratat mai mult sau mai puțin 180 de femei, multe dintre ele erau însărcinate într-o etapă timpurie a sarcinii și uh, erau uh, încarcerate de multă vreme, deci vă puteți imagina că nu era o sarcină dorită. Avem multe rapoarte referitoare la violență sexuală în centre și de asemenea rapoarte referitoare la violuri în grup din centru. Și când uh, venim în ajutorul acestor persoane. 35% din victime sunt, de fapt, victime ale unor violuri și asta în interiorul centrelor de detenție. Nu am reușit să înregistrăm toate uh, decesele. În 2017 uh, au fost 23 doar la Tripoli și asta pentru că nu avem acces la cifrele oficiale uh, și la înregistrarea acestora și pentru că sunt și persoane care dispar. Căutăm o persoană când ajungem la centrul de detenție, dar persoana respectivă poate să fi dispărut. Spun că a fugit, a scăpat, ă, nu știm noi care este situația, dar persoanele mai și dispar și nu reușim să înregistrăm în mod adecvat toate aceste persoane. Însă vă pot da un exemplu. În noiembrie am ajuns la un centru de detenție și într-o lună am găsit 50 de cadavre pur și simplu pe stradă. Cimitirele nu mai au loc pentru a uh, putea îngropa acolo cadavrele. Toată această activitate este desfășurată în condiții extreme, presiunea este foarte mare, purtăm în permanență negocieri, iar una dintre probleme, și mă voi referi doar la două dintre problemele principale, una este că uh, nu există soluții pentru uh, persoanele foarte vulnerabile. După cum bine știți, UNHCR are, a reușit să uh, înregistreze, să vină cu un sistem de înregistrare, respectiv uh, numără și identifică uh, persoanele foarte vulnerabile. Problema este că dacă persoanele respective nu sunt scoase din țară, nu există soluții pentru ele pentru că nu există alternative de îngrijire. Un exemplu pe care îl avem în acest moment, cinci persoane, încercăm să uh, le salvăm uh, plătim bani pentru a evita întoarcerea lor în centrele de detenție. Sunt persoane bolnave de tuberculoză, însă ai tuberculoză, mergi la spital, dar trebuie să te reîntorci în centrul de detenție și ești, uh, bineînțeles, expus uh, din nou pentru că condițiile sunt extreme în centrele de detenție. Avem două persoane din Somalie, trei uh, din alte părți, din Eritrea, din Etiopia. Așa stau lucrurile în prezent. O altă dificultate este că persoanele pur și simplu dispar. Voi da două exemple în acest sens, care sunt grăitoare. Avem această femeie care avea 23 de ani, era din Etiopia. Ea era, a fost bătută foarte rău de angajatorul său. Avea și probleme mentale uh, grave. O tratam, însă la un moment dat a dispărut pur și simplu din centru peste trei săptămâni am găsit-o într-un alt centru de detenție și ne-a explicat că fusese eliberată, a încercat să-și obțină pașaportul pentru a intra în programul de voluntariat, însă uh, a fost răpită pe stradă și retrimisă într-un centru de detenție. Câteva săptămâni mai târziu a dispărut din nou și a revenit uh, în primul centru de detenție. Și apoi, la câteva zile, centrul a fost închis pentru că centrele de detenție se închide așa peste noapte. Am mers acolo și nu mai era nimeni, nu am mai găsit pe nimeni. Așadar nu știm ce s-a întâmplat cu această femeie până la urmă. Un alt cuplu, bărbat și soție, eh, erau amândoi în centrul de detenție, era însărcinată în 5 luni și apoi eh, a suferit un, o întrerupere de sarcină, un avort spontan. Nu, îmi cer scuze, de fapt a născut prematur și eh, s-a descoperit că avea probleme de sănătate puternice, am încercat să obținem tratament pentru ea și pentru copil, însă amândoi au dispărut. Deci asta este rutina. Oamenii dispar. Și doream să uh, spun acest lucru pentru că se repetă mereu. M-am referit la lunile octombrie și noiembrie. Acestea au fost niște luni aproape de nesuportat referitor la ceea ce se întâmpla. A existat lupta de la Sabratha, mulți dintre noastre poate știu despre acest lucru și cei care au ajuns în centrele neoficiale de detenție, toți au fost aduși în centrele de la Tripoli. Deci de la o populație de 4-5 mii de persoane, dintr-o dată, în câteva zile, aceasta a crescut la 20 de mii de persoane în același centru de detenție. Și vedeți în fotografii cum se prezentau lucrurile la Sabrat ca înainte. Imaginați-vă că erau celule în care erau o mie de persoane, poate într-o singură celulă. Și uh, echipa a fost uh, într-adevăr stresată, solicitată, pentru că au încercat să intre și au fost pur și simplu înghițiți de către marea masă de persoane. Încercam să distribuim uh, tratamente terapeutice din cauza malnutriției, dar nu am reușit să intrăm pentru că pur și simplu oamenii se luptau pentru mâncare. Avem uh, rapoarte referitoare la persoane care nu primiseră apă de două, trei zile, nivelul de violență crescuse, devenise o rutină și nu era numai de dragul violenței, ci încercau pur și simplu să controleze masele și controlau uh, masa de oameni prin uh, violență. Acum situația este puțin mai bună. Sunt mai puțini oameni în centre, 4 5000 mii, uh, am revenit la cifra inițială, și de asemenea există Re, programul de repatriere uh, voluntară, din punct de vedere teoretic al IOM, este bine că oamenii reușesc să plece din aceste centre, dar nu este chiar un program de repatriere voluntară, pentru că oamenii nu pot decide cu adevărat, nu există opțiunea acestora. Ori uh, accepti uh, alternativa IOM, ori rămâi acolo, dar nu există alternative în afara detenției pentru că uh, detenția arbitrară este foarte mare, nu este contestată și e cazul în care se găsește toată lumea, de fapt. Cam atât ar fi de spus. Uh, noi repetăm apelul nostru. Uh, blocarea persoanelor în Libia nu este corectă, nu este o decizie bună, nu poate să fie o decizie corectă și care să fie respectată nu este posibil să tolerăm o astfel de situație, iar închiderea centrelor existente, de asemenea, nu este o soluție. Este bine că se închid, însă ce se întâmplă cu oamenii? Ei sunt în continuare blocați în Libia. Unde se duc ei? Pentru că nu-i vedem, nu avem acces la ei. Așadar, nu aceasta este soluția. Și accesul uh, agențiilor ONU este în continuare restricționat și uh, reprezentanții ONU și spun asta aici la DROA, nu este recunoscut uh, ca, cu mandatul lor uh, de plin de protecție. De fapt, cu niciun fel de protecție nu este recunoscut rolul de protecție. Aceasta este o chestiune în continuare foarte gravă și vreau să vă spun că paza de uh, coastă libiană care este formată de Statele Unite, de uh, statele membre ale Uniunii Europene este foarte uh, activă în uh, misiuni de salvare, ceea ce este bine, însă multe dintre persoanele salvate uh, și sunt de fapt uh, persoane salvate în, uh, în uh, situații de intercepție, anumite acțiuni se întâmplă în um, apele internaționale, iar persoanele sunt returnate în Libia, în condițiile pe care tocmai vi le-am prezentat. Deci, uh, întoarcerea persoanelor la Libia, în Libia, nu este acceptabilă, cel puțin nu în condițiile care există în prezent acolo. Și cam atât, din punctul meu de vedere, uh, aștept întrebări. Vă mulțumim pentru mărturia dumneavoastră, extrem de importantă și utilă. Dau cuvântul acum uh, doamnei Maria Jambali, la Humanity Crew. Hello everyone. Eh, Bună ziua tuturor! Sunt Maria Jamal din partea Humanity Crew și aș vrea să vă mulțumesc pentru invitația adresată pentru a lua cuvântul astăzi în fața dumneavoastră. Este una dintre acele organizații care oferă servicii psihologice pentru refugiați și populațiilor strămutate în insulele Elene și în Mediterana și ne ocupăm de asemenea de ceea ce se întâmplă în spitale, în centre comunitare, la, pe vapoare. Organizația noastră este singura care spune accentul pe sprijin psihologic la fața locului. Marte parte din uh, oameni sunt palestinieni, sunt refugiați, sunt copii ai refugiaților. Uh, și aceste calități, această cultură, munca lingvistică uh, pe care am desfășurat-o în ultimii ani au permis să avem un profil de înțelegere a problemelor de sănătate mentală ale refugiaților și îmi pare rău să trebuiască să vă spun că ne aflăm la începutul unei adevărate crize de uh, uh boli mentale. Viitorul ne va demonstra acest lucru. Am, uh, am fost în măsură, din 2015 până în prezent, să identificăm diferite metode de sprijin la fața locului. Acum, din păcate, nu s-au înregistrat progrese în uh, domeniul nostru. Există un raport recent din partea UNICEF care a demonstrat că situația din insulele Lesbos s-a înrăutățit, nu s-a îmbunătățit. Aș vrea să vă împărtășesc o întâmplare dificilă de care, la care am fost martor recent pentru a vă demonstra felul în care acest prim ajutor de urgență poate salva vieți. Luna trecută, Humanity Crew a fost într-o misiune pe coasta libiană și am salvat diferite persoane împreună cu partenerii noștri și una dintre persoane a beneficiat de un prim ajutor uh, psihologic pentru acești uh, refugiați uh, și uh, colegul nostru ne-a spus că un caz era mai complicat decât celelalte. E vorba de un băiat de 17 ani care a fugit de război prin Libia, a fost capturat de milițieni, a fost în, uh, aruncat în temniță și torturat ani de zile. A încercat să scape de mai multe ori și de fiecare dată a dat greș. Și până la urmă a fost forțat să-și sape propria groapă, să o pozeze și să o trimită familiei sale, în așa fel încât familia să creadă că era deja mort și că să nu-l mai caute după 15 ore pe mare a fost salvat și doar la câteva mile de coasta libiană, după prima intervenție, era în continuare uh, speriat, stresat, uh, uh, era frică, va fi trimis înapoi. Și era evident că era pur și simplu într-o situație de aproape breakdown, nervos. De ce e nevoie de astfel de sprijin uh, psihologic într-o uh, intervenție de criză. A fost o, o intervenție crucială în, uh, în acest caz pentru a preîntâmpina dezvoltarea unor traume ulterioare și este important acest lucru, să se întâmple, să se acorde acest ajutor înainte ca persoana respectivă să fie transferată către centre de detenție, pentru că altfel n-ar fi fost în măsură să fie sprijinit la nivel psihologic ulterior. Dacă putem să oferim astfel de tratamente imediat, șansele de a dezvolta traume ulterioare se reduc. Putem evita sinucideri ulterioare, uh, răniri uh, voluntare uh, asupra propriei persoane. Și am fost în măsură să discut cu apelativ în limba sa maternă și am, venit, am reușit să oferim uh, asistență, dar mai ales am dat sentimentul că cineva îl înțelege, îl ajută. Eu, în, pe durata intervenției, să știți știți că până la urmă el ce-a făcut doar a sunat-o pe mama sa și uh, s-a găsit o legătură până la urmă între faptul că singurul lucru pe care îl avea asupra sa era o bucată de hârtie cu numărul de telefon al mamei sale. Acel telefon către mama sa prin telefonul satelitar pe care îl aveam pe vapor, i-a permis să uh, reziste până la capătul călătoriei. Refugiații ajung din Orientul Mijlociu până în Europa. Bun, sunt examinați, uh, se examinează medical, se examinează administrativ, dar cine se ocupă de sufletul lor, de inima lor? Uh, cine are grijă de ei să uh, primească atenția necesară, să sune un prieten, o familie, un membru ai familiei? Acum, da, bun, cu siguranță nu toți cei care Uh, uh, se află într-o situație de război se vor ocupa de acest lucru. Peste 2-3 ani, ce se va întâmpla cu oameni precum Abdil? Uh, e nevoie de lucrător social pentru astfel de situații. Întrebarea este Uh, va ajunge într-o situație um, dificilă de tip criminal, uh, trebuie să definim ce fel de societate ne dorim pe viitor, pentru că asta se va bizui doar pe sprijinul și asistența psihologică oferită astăzi acestor oameni. După cum știți, Abdelatif este doar una, o persoană din jumătatea de milion de refugiați care încearcă să ajungă în Europa în ultimii ani. O, un sfert dintre ei sunt copii. Lanțul, veriga, cea mai vulnerabilă comparativ cu ceilalți. Trebuie să ne gândim. Trebuie să ne gândim ce le putem oferi dincolo de uh, îngrijiri de bază, cum ne vom ocupa de viitorul lor sprijinul psihologic a fost uh, marginalizat în momentul în care se acordă un răspuns de urgență. E ceva care există un studiu organizat împreună cu universități care demonstrează că sprijinul acesta este important. Există un ghid întrumător, dar uh, prevederile de acolo nu sunt utilizate, nu sunt, nu, nu sunt respectate. Dacă există un astfel de sprijin, se face de, este acordat de oameni care nu pot să vorbească direct cu refugiații, nu înțeleg traumele lor uh, și deci nu au sensibilitatea necesară. Deci trebuie să ne asigurăm că înțelegem mentalitatea refugiatului și că uh, nu luptăm împotriva acestei mentalități. Din experiența noastră la fața locului și din diferite studii s-a demonstrat că sprijinul oferit în limba maternă a refugiatului e de două ori mai eficient decât dacă ai face acest lucru într-o limbă străină. Deci e nevoie de oameni, de profesioniști care știu limba și care au pregătirea medicală necesară. Trebuie să fim cât mai aproape de situația de la fața locului, pe vapoarele de salvare, pe coastă, tocmai pentru a reduce traumele și nu să intervenim după luni și ani de zile ca un fel de privilegiu acordat de, după război. Există foarte multe organizații în Orientul Mijlociu care uh, Uh, uh, sunt uh, pe teren și trebuie să ne asigurăm că sprijinul acesta mental și psihologic este oferit. Iar pentru asta e nevoie de sprijin suplimentar din partea Uniunii Europene. Trebuie să ne asigurăm că integrarea este componenta principală a tuturor serviciilor oferite refugiaților, de la cei care se află la nivel local, ONG-uri mari, către refugiați. Integrarea trebuie să fie cuprinsă în toate aceste eforturi. Recunoaștem că există provocări pentru a integra pe toată lumea într-o comunitate, dar însă nu trebuie să uităm că oferirea acelui sprijin uh, social, psihologic, va avea un impact asupra incluziunii, la nivel economic, la nivel social, asupra integrării. Și este metoda cea mai bună pentru a preîntâmpina ulterior tensiuni. În ultimii trei ani, am uh, observat că există o adevărată catastrofă din punct de vedere psihologic și mental în rândul refugiaților și este de datoria noastră să schimbăm situația și să conlucrăm înspre un viitor mai bun pentru, în rândul comunităților gazdă, în rândul refugiaților și trebuie să ne asigurăm că aceștia nu sunt doar membri pasivi ai unei societăți, ci să le permitem să devină membre active ai unei comunități. Este vorba de răspunderea noastră colectivă de a proteja demnitatea lor. Și în final, V-aș invita să organizați o misiune, să veniți, să vizitați la fața locului, să discutați cu oameni, să înțelegeți concret ce se întâmplă și să aveți așa o impresie la prima mână. Mulțumesc! Grazie, <clears throat> grazie. Vă mulțumesc! Aș dori să știu dacă cineva dorește să intervină. Domnul Ostrevicius, vă rog. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să știu în ce măsură ne puteți oferi informații referitor la felul în care, în mod transparent, există fonduri europene oferite pentru uh, sprijinul refugiaților în aceste centre de detenție și felul în care aceste fonduri europene sunt cheltuite. Ați discutat cu oficiali care sprijină și susțin financiar aceste operațiuni pe teren? Și dacă da, din experiența dumneavoastră pe teren, ce ne puteți spune despre instalații și infrastructurile care au fost tocmai construite din fonduri europene pentru a primi migranții care vin în regiuni în situații de conflict. Ce fel de evaluare aveți? În ce măsură fondurile europene sunt cheltuite în mod corect? Grazie. Vă mulțumesc. Am și eu două întrebări adresate fiecăruia dintre doamnele care au făcut prezentări. Prima se referă la modul în care coordonați operațiunile de salvare cu flotele statelor membre. în apele internaționale și care este evaluarea dumneavoastră legătură cu codul de conduită pus în aplicare de, de autoritățile italiene, de exemplu, și care sunt principalele provocări cu care v-ați confruntat în timpul misiunilor uh, de um, salvare în Marea Mediterană? A doua întrebare se referă uh, la experiența dumneavoastră de fiecare zi, dacă ne puteți spune ceva despre coordonarea dintre ONG-uri dintre ONG-urile care uh, funcționează, care lucrează acolo. Și, iar mm, pe doamna Jamal aș dori să o întreb ce consecințe poate avea o traumă psihologică netratată atât asupra persoanelor cât și asupra comunității. Și ce părere are despre acordul între UE și, și Turcia privind uh, refugiații sirieni. Ce consecințe a avut acesta asupra operațiunilor dumneavoastră? Apoi uh, dau cuvântul colegului Cristea dacă dorește să spună ceva dincolo de concluziile pe care dorește să le tragă. Thank you so much. Uh, Mulțumesc. Este o dezbatere foarte bună eu mă ocup mai ales uh, de dimensiunea estică a politicii de vecinătate și recunosc că uneori nu am știut foarte multe despre drama, despre strategiile din uh, sudul continentului. Aș dori să vă felicit pe amândouă pentru tot ceea ce faceți și pentru abordarea foarte umană în uh, modul în care interacționați cu refugiații și migranții. Întrebarea mea este, după părerea dumneavoastră, ce nu face bine Uniunea Europeană în modul în care abordează problema migrației? Mulțumesc! Ok. I'll start um, with the, with the voi începe prin a răspunde întrebării privind uh, folosirea fondurilor europene. Noi nu suntem finanțați din fonduri europene. Așteptam uh, notițele de la de privind operațiunile de căutare și salvare pe care nu le aveam adinauri. Uh, deci nu urmărim cu atenție finanțările Uniunii Europene pentru că noi nu primim o astfel de finanțare, dar pot să spun că, în general, de la începutul acestei crize, unul dintre principalele mesaje pe care le-am transmis noi, în prima notă de briefing pe care am trimis-o utilizatorilor în februarie 2017, dar chiar și înainte, am spus că banii nu sunt neapărat soluția. Programul nostru din centre nu costă atât de mult. Problema este că e foarte greu pentru toată lumea, inclusiv pentru noi, pentru că te confrunți cu următoarea dilemă. În ce măsură investesc în aceste centre, mă investesc în aceste centre și risc să devin complice al acestui sistem bazat pe detenție arbitrară și abuzuri? Dar nu avem de ales. Dar nu există lichidități, nu există bani lichizi în Libia. Deci trebuie să obții de undeva și pentru să oferi serviciile sunt, e foarte complicat. Din câte am înțeles, Uniunea Europeană nu a dorit să investească multe resurse în reabilitarea sau îmbunătățirea eh, condițiilor din centre, tocmai din acest motiv, așa că banii sunt mai ales pentru programele uh, mm, Comisariatului pentru Refugiați și uh, ale um, Organizației Internaționale a Migrațiilor. Uh, ce să nu s-a întâmplat aproape nimic în uh, mai mult de un an de zile, acum începe să se întâmple câte ceva. Uh, noi tot spunem unde sunt actorii, unde sunt uh, oamenii, dar înțelegem că durează până se semnează contractele și așa mai departe. Pe de altă parte, ONU nu a avut acces din cauza restricțiilor de securitate. Deci spuneau, da, da, dorim să mergem, dorim să mergem, dar uh, s-au confruntat cu obstacolul propriilor lor sistem care nu le-a permis să facă nimic și nu poți să lucrezi în uh, uh centre de detecție cu staff național, pentru că acești oameni sunt foarte speriați. Nu pot să spui gardienilor, uh, vreau să, inter- să fac interviuri ca să văd cine dorește repatrierea voluntară. Ei ne dau o listă, ne spun aceștia sunt, dar pe de altă parte ei uh, Uh, îi, îi, îi tot amenință, dacă vrei să fii pe listă, trebuie să faci cu tare și cu tare lucru, dacă nu-ți ia documentele și nu vei fi pe listă. Sunt uh, comportamente de rutină. Um, pe de alt... Apoi avem uh, așa numita formare a coastei de frontieră libiene. Nu știm cum a avut loc această formare, dar ceea ce știm este că, coasta, că baza de coastă libiană este formată din oameni agresivi, dificili, și uneori n-au nevoie de formare pentru că sunt foarte bine formați. Am avut uh, uh, un incident foarte periculos cu schimb de focuri de armă, cu mult timp în urmă însă. Nu știu dacă vă răspunde asta la întrebare. Oricum, condiții mai bune în ce... Deci a avea soluții mai bune în centrele de detenție nu este o soluție în sine pentru că totul este complet arbitrar, abordarea este complet arbitrară acolo. Apoi, coordonarea și codul de conduită. Coordonarea pe mare cu uh, forțele italiene nu funcționează, totul depinde de legea mării. Cu toții respectăm uh, dreptul maritim, legea mării, deși considerăm că legea mării nu este respectată, încă trebuie să, dez, să, să uh, demonstrăm asta la nivel juridic. Noi, noi considerăm că forțele italiene nu respectă autoritățile italiene nu respectă legea mării în sistemul lor de coordonare. De ce? Avem o listă de incidente pe care o căutăm adineauri. De exemplu, au fost a avut loc uh, operațiuni de salvare de către paza de coastă libiană în apele internaționale, în timp ce noi așteptam. Ni s-a cerut să mergem, ni nu ne-am hotărât noi să mergem acolo, ni, am, am primit un apel prin radio, ni s-a spus mergeți acolo și așteptați până vine paza de coastă libiană. Și ați văzut ce incidente au avut loc, ați văzut asta în mass media pot să spun, pot să vă transmit apoi lista incidentelor. Acesta este unul dintre motive pentru care nu am, MSF um, nu a semnat codul de conduită. N-am semnat din mai multe motive. Unul dintre motive este faptul că există dreptul mării care trebuie respectat, că noi îl respectăm și acest instrument era suficient pentru a asigura ceea ce mm, se dorea ca acest cod de conduită să asigure. Iată ce pot să spun deocamdată. Apoi, coordonarea între ONG-uri are loc eh, prin intermediul fondul, formului de coordonare ONU și UE, o problemă a fost faptul că Majoritatea ONG-urilor um, aveau sediul la Tunis, nu la Tripolis. Din, de luni de zile e greu să te coordonezi când funcționezi uh, de baze îndepărtate, pentru că nu știi care este situația exactă pe teren. De exemplu, la începutul lui 2017, un uh, exemplu cu care ne-am confruntat este următorul. Am sosit și am primit o listă ale centrelor de detenție pe care le primesc toți donatorii și ne-am uitat pe, ne uitam pe lista și nu înțelegeam nimic pentru că nu am găsit toate centrele. Deci lista era învechită și unele dintre aceste centre nu mai existau, dar este lista care era încă folosită pentru um, a distribui uh, ajutoarele, fondurile, dar lucrurile s-au îmbunătățit între timp, știm asta. Și mi s-a mai pus o întrebare. Nu știu dacă am răspuns deja. Vă rog. În ceea ce privește consecințele traumelor netratate, consecințele sunt numeroase. Vedem acest lucru, um, că deja se întâmplă anumite lucruri. Oamenii ajung într-o situație de criminalitate, abuzează de substanțe ilicite, Ehm, sunt violenți, încearcă, sunt tentativele de sinucidere sau de a-și face rău. Sunt lucruri care vor continua în viitorul apropiat. Pe termen mai lung, ehm, acești oameni nu vor putea să se formeze ehm, va crește rata șomajului în rândul acestor oameni și vor avea ă, probleme legate de șocul post-traumatic. Deci, practic, sunt o serie de consecințe legate de modul în care acești oameni vor comunica și se vor integra în comunitate. Practic, este afectată integrarea. Ehm, ne vom confrunta cu izolarea acestor oameni. Va costa mult din cauza spitalizărilor, din cauza tratamentului, din cauza faptului că ei nu vor putea lucra. Deci sănătatea merită să se investească acum în sănătatea mentală, pentru că asta e, în, în, bineînțeles, în interesul uh, refugiaților, dar și în interesul comunităților uh, care îi găzduiesc. Uh, integrarea, buna integrare în comunitate uh, face să scadă riscurile ca ei să intre în grupuri criminale sau teroriste. Teroriștii nu fac decât să umple viduri, nu recrutează și acesta este unul dintre aceste uh, viduri. Acești oameni fug de războaie. Dacă doriți să opriți fluxul de refugiați, trebuie să opriți războiul. Dacă nu se întâmplă acest lucru, trebuie să luați în considerare faptul că în momentul în care războiul se uh, termină, acești oameni doresc să se întorcă în țara lor. Palestinienii, după 70 de ani de ocupare, uh, încă doresc să se întoarcă în țara lor. Și dacă dorim să le permitem să se întoarcă într-o bună zi, trebuie să fie încă capabili să se întoarcă și să-și reconstruiască țara. Provocările care ne confruntăm. Avem multe provocări birocratice, Um, și anume toată birocrația necesară pentru a funcționa pe teren, uh, avem, suntem într-o poziție unică. Uh, suntem palestinieni, dar cetățenii Israelului. Organizația este registrată în Israel și asta a fost un obstacol mare pentru noi, pentru că nu suntem europeni. Uniunea Europeană nu ne finanțează activitatea pentru că suntem israelieni și finanțările pentru Orientul Mijlociu nu ne, nu ne finanțează pentru că noi funcționăm în Europa. Deci contextul este complicat. Deci chiar dacă e mare nevoie de noi, pentru că vorbim limba, avem uh, cunoștințele necesare pentru a interacționa cu majoritatea refugiaților și putem ajuta mult, um, ne confruntăm cu multe, multe obstacole. acordul între UE și Turcia. Avem multe de spus despre acesta. Pe scurt, pot să spun că acest acord nu este unul echitabil. Două țări cad de acord în legătură cu a treia țară care nu este deloc implicată în această procedură. Nu spun mai mult, adaug doar că acordul UE-Turcia ne-a schimbat munca. Am început ca o intervenție în situație de criză Oamenii nu stăteau atât de mult în Lesbos sau în altă parte, erau doar în tranzit. Deci metodele noastre erau diferite și acum uh, nu mai avem intervenții de criză, doar din, uh, am trecut de la uh, primul ajutor psihologic și intervenții scurte la intervenții pe termen lung. Și am început apoi să discutăm despre integrare. Refugiații rămân, rămân aici și trăiesc uh, printre cetățenii țării respective și trebuie să ne ocupăm și de integrare. Și când mă refer la integrare, nu mă refer doar la integrarea uh, dintre populația locală și refugiați. Este un dublu proces, trebuie să se înțeleagă unii pe alții. Copiii refugiaților merg la școală, dar uh, profesorii nu știu cine sunt ei, cum reacționează și nu înțeleg traudele cu care s-au confruntat sau uh, nu înțeleg ce nu fac bine din cauza acestor traume. Deci trebuie nevoie de o mai bună conștientizare în general uh, în rândul tuturor celor care lucrează cu refugiați pentru a integra și pentru a nu izola. Izolarea este motivul uh, pentru care pot apărea ulterior probleme. Și doresc să mai adaug un singur lucru. partenerii noștri Proactive Open Arms, care au lucrat încă de la început la Lesbos și acum în Marea Mediterană în ultimii ani. Uh, vasul lor a fost uh, confiscat de tribunalul din Italia și și-au încetat activitatea. S-a considerat că a fost o încălcă, au încălcat anumite legi. Vă cer tuturor să ne ajutați să faceți tot ce puteți pentru ca ei să poată din nou să funcționeze, pentru că au salvat sute de mii de refugiați de-a lungul anilor. Doar Open Arms, uh, MSF și încă câteva organizații fac asta. Este important ca aceste organizații să funcționeze în continuare în Mediterană, pentru că dacă ei nu fac aceste lucruri, nu va face nimeni și oamenii se vor înneca. Uh, consecințele vor fi foarte grave, deci vă rog sprijiniți cât puteți. Mulțumesc! Grație! Mulțumesc! Trebuie să spun că deja eu personal am luat poziție în legătură cu sequestrul acestui vas și am spus că trebuie să se creeze condițiile pentru ca embarcațiunea să fie eliberată. Considerăm că uh, nu, nu poate să fie confiscată doar pentru că a ajutat, a salvat imigranții am spus că multe dintre aceste probleme se datorează lipsei unei politici europene adecvate în domeniul imigrației. Am repetat acest lucru. Acestea fiind spuse, voi da cuvântul colegului meu pentru a trage concluzii, colegului Cristian. Thank you, Chair. I would like to thank the very much for their... Aș dori să mulțumesc invitațiilor noștri pentru prezentările foarte interesante și colegilor pentru dezbatere. Cred că am înțeles cât de importantă este munca organizației Médecins Sans Frontières și a organizației Humanity Crew, um, care oferă asistență critică migranților și refugiaților uh, în Uniunea Europeană și în afara ei. Activitatea lor este atât de importantă pentru că uh, îi ajută pe unii dintre cei mai vulnerabili oameni din lume. Suntem recunoscători pentru ceea ce faceți pe teren, dar și pentru faptul că ne aduceți aminte care e miza și ne uh, uh insistați ca noi să găsim soluții la problemele pe care le prezentați. Uh, în calitate de, refugia, de, de europeni uh, avem uh, responsabilitatea să facem ce putem pentru a gestiona fluxurile de migrații și um, uh, conform valorilor noastre fundamentale. Am făcut progrese, cred, în ultimele luni, de exemplu, prin eforturile Task Force-ului UE, Uniunea Africană și ONU în Libia, dar trebuie făcute mai multe pentru a ne asigura că toți migranții și refugiații care au nevoie de protecție în Libia sau în altă parte primesc sprijinul necesar. Avem nevoie de o politică a migrației europene mai umană, cu rute mai legale și mai sigure, prin modalități, modalități de acces uh, mai sigure spre Uniunea Europeană. Vă mulțumesc încă o dată invitațiilor și sperăm că discuția noastră va continua în următoarele luni și ani, în următorii ani. Grazie. Foarte bine, mulțumesc, încheiem aici și ne vedem după masă la ora 14.30.